Pan przewodniczący! Domnul președinte. Good morning. Please, please take a seat. Bună dimineața, vă rog luați loc. Aș vrea să deschid uh, această ședință. Pot, uh informacji bardzo smutnych o powodziach na terenie Europy. Vom începe cu ultimele informații în ce privește inundațiile din Europa. Europa a suferit din nou uh, din cauza inundațiilor. Cele mai lovite țări au fost Belgia, Olanda și Italia. În, pre... în acest moment se produc inundații în centrul Italiei, în sud-vestul Angliei și în câteva alte țări. și uh, poate unii dintre noastre mai știu și alte situații similare din Europa. Au existat câteva victime și pierderi de milioane de euro, pierderi materiale. Pentru a susține țările afectate de inundații a fost creat acum 8 ani Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și resursele care s-au adunat în acest fond au fost folosite în 33 de cazuri de dezastre naturale. Uh, ne exprimăm uh, solidaritatea și durerea pentru pierderile suferite de familiile victimelor și de asemenea pentru cei care și-au pierdut uh, agoniseala. Sunt evenimente dramatice, tragice în viața acestor oameni. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi acum să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi, în numele PPE, domnul Silvestri, să aveți cuvântul. Domnule președinte, la populație. Domnule președinte, inundațiile au uh, creat uh, dezastre în uh, țările europene. Del paese. Per le autorità è stata la peggiore alluvione degli ultimi